un raport foarte important. Așadar, a fost ultimul raport și mâine ședința se va relua la ora 9. Ordinea de